Dragi colegi, deschidem ședința. Je demande à tous les membres. Vreau să-i rog pe toți membrii să binevoiască să ia loc. Ați văzut ordinea de zi. Dacă nu aveți observații, ordinea de zi se consideră adoptată. O uh, informație despre organizarea lucrărilor în această dimineață. Cred că vă amintiți că până la ora 10 avem reuniunea taxe, apoi continuăm schimbul de opinii privind proiectul de raport al raportorilor noștri pe care îi salut Eliza Ferreira și Michael Teurer, care sunt aici de față, și uh, discutăm și cu raportorii din umbră. S-au întâlnit în timpul săptămânii și este bine acum să discutăm, să recapitulăm ce s-a dezbătut până acum și cum s-a progresat în lucrările lor comune. Elementul nou față de ce am decis săptămâna trecută este o hotărâre luată la conferința președinților și uh, confirmată prin votul din plenară de ieri, de a se organiza cu ocazia mini-plenarei la ora 10 astăzi un vot foarte important referitor la propunerea Comisiei Europene pe tema migrației. S-a decis, împreună cu președintele Gualtieri și uh, cu președintele Parlamentului ca la ora 10 să ne suspendăm lucrările pentru 15 minute, să traversăm coridorul și să mergem la sala de plenară pentru un vot care ar trebui să meargă foarte repede. Sunt doar câteva amendamente și textul final. Și imediat după aceea vom uh, reveni în sala noastră pentru a începe discuția cu președintele Juncker și cu comisarul Moscovici la 10 și 15, în loc de 10, așa cum era uh, programul inițial. Sper că voi putea convinge pe oaspeții noștri să stea un sfert de oră în plus. Ca să reușim, să avem în total o oră și jumătate de discuții cu ei și după aceea, tot în reuniune comună Econ Taxe, vom uh, discuta cu doamna comisar Festager și am rugat-o să vină cu 15 minute mai târziu, ca să avem și cu domnia sa o oră la dispoziție. Aș dori să urez bun venit unui grup de vizitatori, nu știu dacă grupul este deja în sală, este uh, un grup invitat de colegul Herman Winkler. Sunt membri din Parlamentul Landului Saxoniei de la partidul CDU. Oaspeții noștri sunt în sală? Se pare că nu. Atunci eu le urez oricum bun venit, dar, dar pentru atunci când vor sosi. Fără să mai tragem de timp, pentru că și așa suntem în întârziere, dau cuvântul raportorilor. Am să-i rog să se limiteze la 5 minute fiecare și fiecare raportor din umbră va primi 5 minute. Eliza? Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să prezentăm raportul, dar nu aș vrea să uh, repet ceea ce am mai spus la prezentarea din 7 septembrie. Așadar, să mă axez doar pe 3-4 puncte. În primul rând, cred că Parlamentul se uh, confruntă cu necesitatea de a concretiza așteptările cetățenilor, mai ales în domeniul fiscal. Am spus-o și o repet, consider că Parlamentul trebuie, în funcție de obligațiile sale instituționale, să se ocupe de uh, problemele fiscale, pentru că cetățenii nu acceptă ca povara fiscală să apese mai mult asupra cetățenilor și întreprinderilor mici și mijlocii decât asupra marilor întreprinderi multinaționale care reușesc să nu plătească taxele. Unele state cer cetățenilor să facă eforturi financiare în cadrul monedei unice. Și în acele state, cred că e greu de justificat de ce cetățenii trebuie să facă astfel de eforturi, pe când întreprinderi multinaționale practică evaziunea fiscală fără limite. Avem o problemă politică gravă și trebuie ca Parlamentul să uh, ia poziție și să promoveze un proiect coerent, echitabil și credibil pentru cetățeni. Cam aceasta este prima noastră responsabilitate. Cred că printr-o cooperare intensă și cu un mare spirit de, spirit de deschidere, de care a dat dovadă coraportorul meu, Mihail Toiră, căruia vreau să-i mulțumesc, uh, Cred deci că am ajuns la un text echilibrat și înainte de toate aș dori să uh, îi rog pe colegi să susțină acest uh, mesaj, să ne concentrăm asupra esențialului și să avem un mesaj puternic și de impact susținut de angajamentul nostru colectiv ca să obligăm Consiliul să ia decizii juste și necesare în uh, materie fiscală în Uniunea Europeană. Aș dori să mai subliniez încă un element. Este vorba de uh, respectul interinstituțional al Parlamentului. Președintele Parlamentului a decis să ceară multinaționalelor care doresc să-și uh, asume răspunderea în domeniul uh, social să o facă, iar întreprinderile multinaționale nu au răspuns la invitația Parlamentului. În plus, am uh, trimis solicitări Comisiei Europene, statelor membre și grupului codului de conduită, însă nu am primit răspunsuri pe motiv că unele informații ar fi chipurile confidențiale. Problema confidențialității nu se pune așa. Este vorba de uh, probleme fiscale foarte importante pentru cetățenii noștri. În consecință, trebuie ca reprezentanții legitimi ai cetățenilor să aibă acces la aceste informații, chiar dacă sunt considerate confidențiale. În plus, noi vom trece la adoptarea acestui text, cel puțin așa sper, dar nu putem să ne culcăm pe lauri. Trebuie să continuăm presiunile politice în domeniul fiscal în Uniunea Europeană. Întreprinderile multinaționale care au refuzat să răspundă la invitația comisiei noastre sunt, uh, printre altele, Amazon, Coca-Cola, Facebook, Fiat Chrysler, Google, HPC, McDonald's, Ikea, Philip Morris, Walmart, Disney Company și altele la fel de cunoscute. E vorba de întreprinderi multinaționale mari care au refuzat uh, invitația noastră. În schimb, alte firme au acceptat invitația noastră, cum ar fi Airbus, BNP Paribas, SSE și Total. E important ca toate multinaționalele să accepte să vină la comisia noastră și să ne ofere informațiile de care avem nevoie trebuie ca aceste întreprinderi să răspundă și în fața noastră. Comisia Taxe trebuie să facă presiune asupra statelor membre, asupra Comisiei, asupra Consiliului, pentru ca uh, procedurile să se desfășoare în spiritul respectului reciproc. Pentru că e clar că e nevoie de o presiune politică permanentă pentru a uh, face dreptate pe piața internă și în cadrul monedei unice. Mulțumesc, Mihail Toirer. Da, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Dacă ne uităm în urmă la drumul parcurs, vedem că a fost o cale presărată de obstacole. A fost un drum abrupt, nu a fost ușor nici începutul. Eram uh, doar la un raport din proprie inițiativă la vremea respectivă. Uh, domnul, domnul Messerschmidt nu voia să viziteze doar o țară, ci mai multe, practic nu dorea să pună accentul doar pe Luxemburg, ci să mergem și în alte state. Și cred că vă amintiți că și eu am propus atunci să mergem în Regatul Unit, în uh, țările de jos, Belgia și uh, Elveția. Și aș vrea să mulțumesc președintelui și coraportoarei mele și uh, colegilor pentru că toți împreună am reușit să parcurgem o cale lungă. Am uh, făcut un program complex, am făcut vizite la fața locului și am discutat cu colegi din parlamente, cu experți și am aflat că în unele state există regimuri fiscale care au fost introduse și folosite special pentru a stimula întreprinderile să se stabilească acolo. Există probe și faptele sunt clare. Până însă sunt și fapte pe care comisia noastră nu le-a putut încă clarifica, cum ar fi chestiunea răspunderii politice. Aceste lacune au apărut oare ca o practică secundară, ca uh, produs secundar, oare legiuitorii priveau doar prin perspectiva națională și astfel și-au slăbit politica fiscală și apoi uh, rezultatele au fost sistemice, s-au combinat uh, sistemele mult prea complexe cu lacunele existente și astfel uh, firmele consiliate de experți foarte pricepuți au reușit să folosească aceste lacune și uh, să lucreze cumva cu autoritățile fiscale în așa fel încât pentru unele concerne uh, taxele să fie reduse practic la 0 sau 1% sau uh, a existat oare o colaborare strânsă între politică și actorii comerciali și totul s-a făcut cu intenție. A existat practic o energie de care a abuzat acest sistem? Uh, E important să analizăm aceste componente politice. Nu am putut clarifica situația la vizitele noastre la fața locului, de aceea sperăm ca în discuțiile pe care le vom mai avea acum să primim niște răspunsuri și sperăm și insistăm să primim și documentele pe care le-am cerut. De la bun început am susținut ideea ca toate documentele uh, pe care le consideră colegii importante să uh, ne fie trimise și celelalte instituții să justifice uh, dacă ne pot pune la dispoziție aceste documente. Și vreau să spun clar că nu e posibil ca instituțiile europene și mai ales Comisia să aibă dosare pe care să refuze să le arate parlamentarilor europeni aleși democratic de cetățenii europeni. Noi dorim astfel să exercităm controlul democratic al instituțiilor europene. Dacă nu primim acces de plin la dosare, la dosarele de care are nevoie Parlamentul, și uh, sprijinul nostru este transpartinic. Am avut o reuniune a coordonatorilor, am discutat și cu președintele Comisiei noastre și cu președintele Parlamentului European și cu toții insistăm să avem acces la aceste dosare. De asemenea, trebuie ca lucrările comisiei noastre să continue, în orice formă ar fi, deci nu vreau să spun că doresc să amânăm raportul acesta, acest raport trebuie să ajungă la uh, bun sfârșit, dar trebuie să ne păstrăm avântul. Acesta este momentul cel mai adecvat și efectul raportului nostru nu s-ar ameliora dacă noi am mai uh, tărăgăna procedura. Și în concluzie aș vrea să spun ceva despre procedură, despre uh, relația noastră cu concernele multinaționale. Mie mi se pare o mare lipsă de respect față de Parlamentul ales direct de cetățeni, Uh, faptul că concernele multinaționale refuză invitația noastră la, chestiuni, uh, la de o discuție despre chestiuni atât de importante pentru cetățeni. Iar lobiștii acestor întreprinderi încearcă tot timpul să ne invite pe noi ca deputați să discutăm în permanență despre politica fiscală. Asta a făcut IKEA, printre altele, mi se pare scandalos și vreau să repet că nu e posibil să nu vină la comisia noastră ca să răspundă la întrebări. Dacă o fac, ar trebui să fie trecute aceste întreprinderi pe un fel de listă neagră și să nu mai avem discuții cu ele aici în Parlament. Yeah. Mulțumesc. În legătură cu acest punct, ascultând cele spuse de raportor, aș dori să informez Comisia că în conformitate cu decizia luată la ultima reuniune a coordonatorilor de ieri, am scris o scrisoare pe care ați primit-o sau o veți primi, adresată președintelui Parlamentului pentru a cere ca acreditările pentru accesul în Parlament al reprezentanților întreprinderilor care nu au răspuns la invitațiile noastre să fie retrase sistematic. Este decizia președintelui Parlamentului și sunt convins că Parlamentul ne va da dreptate. De altfel, coordonatorii au dorit să atragem atenția Comisiei AFCO asupra necesității de a ține cont de toate acestea atunci când renegociem uh, interinstituțional registrul lobbyiștilor. Trebuie să prevedem niște sancțiuni care nu sunt prevăzute la ora actuală pentru acele cazuri în care reprezentanții unor întreprinderi sau ai altor organizații sau persoane individuale care sunt uh, invitate să apară în fața unui organ al Parlamentului European și nu răspund la această invitație. Sigur că o să vă țin la curent cu urmarea acestor demersuri. Aș dori acum să dau cuvântul raportorilor din umbră și voi începe cu Danuta Hübner, PPE, 3 minute. Thank you, Ala. Mulțumesc, Ala. Aș dori să sprijin uh, direcția politică prezentată de către uh, cei doi raportori și de către dumneavoastră, domnule președinte, și aș dori să vă spun că și eu cred că sosim acum la momentul în care ar trebui să ne dăm seama că e important să obținem o majoritate cât mai vastă în Parlament pentru raportul nostru. E foarte important pentru credibilitatea uh, activității comisiei noastre. Aș dori să mă refer la câteva aspecte importante pe care nu am reușit să le menționez uh, în timpul primului schimb la comisia noastră. În primul rând, transparența. Din uh, punctul meu de vedere, este un element crucial al misiunii noastre. Știu că și dumneavoastră sunteți de acord. Apoi, cred că avem nevoie de Uh, o transparență inteligentă, deșteaptă, pentru că transparența pe care o propunem nu va duce la o optimizare uh, imediată. Și în contextul în care Ehm, nu există acest uh, interes uh, pentru uh, foarte clar exprimat al coeziunii bazei fiscale în Uniunea Europeană, trebuie ca prin intermediul acestei transparențe inteligente să, încercem, să încercăm să obținem rezultate mai concrete. Prin raportarea pe țară, în acest proces, aș dori să spun că, într-adevăr, nu ar trebui să uh, sub, uh, să, să, să subevaluăm uh, povara administrativă. Deci uh, sper ca IMM-urile și companiile mici să fie excluse din acest exercițiu, dar trebuie să pornim de la premisa că companiile care um, sunt în Europa, firmele operează pe piețe, deci uh, pot fi prezente în uh, mai multe state membre, să aibă zeci de sucursale, dar uh, sunt organizate totuși pe piețe și nu pe stat membru. Deci în raportarea pe țară trebuie să fim atenți că acest exercițiu e posibil. Deci trebuie să ținem cont de acest aspect atunci când stabilim normele pentru raportarea pe țară. Deci să permitem nu numai uh, Mm, această raportare țară pe țară, ci să ținem cont și de uh, povara fiscală pe companii. Apoi, uh, aș dori să mai spun că trebuie să asigurăm uh, protecție denunțătorilor. Sigur că comportamentul ilegal trebuie să fie denunțat autorităților, dar dacă autoritățile nu iau măsuri, atunci denunțătorii trebuie să aibă dreptul protejat de a uh, merge în fața opiniei publice și cred că ar trebui să ținem cont sau să folosim și de experiența care există în afara Uniunii Uniunii Europene, Dot frank și așa mai departe, uh, dar mă bucur de faptul că se menționează situația acestor denunțători în raport. Uh, de asemenea, mă bucur și că am abordat mecanismul de soluționare a litigilor. Sperăm ca OCDE-ul să um, vină cu un sistem global de arbitrare obligatoriu. Sper ca uh, Comisia să se uh, folosească și pe, uh, de tratatele de fiscalitate din Uniunea Europeană. Mulțumesc, Morton Messerschmidt, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în introducere a, a spun că uh, ceva care s-ar putea să vi se pară așa o prostie. Uh, s-ar putea să fie un exercițiu uh, inutil pentru că lobiștii uh, vor aborda ca și până acum uh, deputații, uh, că există raportul nostru sau nu. Cred că trebuie să fim foarte prudenți, uh, să nu uh, identificăm uh, vinovații și să spunem uh, compania aceasta n-a vrut să ne răspundă și așa mai departe, pentru că s-ar putea să ajungem să ne dăm în spectacol, să ridiculizăm Parlamentul European. Acum aș dori să mă așteptăm dezbaterile constituționale pe uh, substanță care au loc uh, la AFCO în prezent, uh, pentru că uh, noi ne dorim să avem un uh, instrument juridic și nu așa doar o dezbatere. În ceea ce privește raportul, trebuie să vă spun că coraportorii nu mi-au răspuns la anumite întrebări. Mie îmi lipsește ceva foarte important din acest raport. În primul rând, ce înseamnă politica fiscală agresivă? Uh, nimeni nu are dreptul să uh, facă o uh, planificare fiscală doar în interesul său propriu. Deci cei care evită să plătească impozite și taxe, care o fac, acest, fac această politică în mod agresiv, ar trebui să fie împiedicați. Dar ce înseamnă politică fiscală agresivă? Deci o recunoaștem când o vedem, dar nu știm să o descriem. Deci, încă o dată, trebuie să avem o, o definiție mai clară. Uh, în al doilea rând, când a pornit uh, această poveste cu scandalul LaxLeaks și așa mai departe, îmi amintesc uh, de subiectul de pe atunci, uh, cu domnul raportor Toirer am discutat pe această temă, ce înseamnă o încălcare a regulilor de ajutoare de stat. Deci, ca un stat membru, nu poți să folosești sistemul fiscal doar pentru a favoriza sau să instiga companiile una împotriva celeilalte. Nu poți nici să acorzi subvenții de stat doar unei companii în detrimentul celeilalte subiecte. În ciuda faptului că uh, în dezbaterile în general am abordat uh, acest subiect, în raport uh, el se regăsește în, într-o măsură mai mică. Și aceasta pentru că raportorii consideră că nu există o încălcare a regulilor privind ajutoarele de stat sau că ar trebui să investigăm, să anchetăm mai bine situația. Și în fine, încă îmi lipsește trimiterea la uh, extrajurisdicții, deci la țările terțe. Companie, o companie care e în uh, Luxemburg mă întreb ce o împiedică să meargă în uh, SUA sau în Liechtenstein în orice altă țară care are un, um, o, o, reglementări care sunt în favoarea regimului său fiscal. Iată cele trei puncte la care doream să mă refer. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Într-adevăr, Uh, probleme foarte importante. În numele grupului GUE, Fabio De Masi. Mulțumesc, Alain. Cred că este momentul unui uh, adevăr incomod. Adevărul incomod este că nu ne putem uh, duce la îndeplinire mandatul, nu din cauza că deputații de aici își întârzie munca, ci pentru că Comisia, Consiliul, statele membre nu ne pun la dispoziție documente importante. Nu știu dacă domnul Juncker sau doamna Festager sau alții pot explica acest lucru opiniei publice. Eu nu pot explica, nici nu voi explica. Iar în ceea ce privește întreprinderile, s-au spus niște lucruri uh, Ikea a refuzat invitația noastră și uh, în, loc, în loc să vină la noi, ne invită la chifteluțe suedeze aici în Parlament uh, alte dăți. Mm, este corect uh, ce au spus serviciile Parlamentului, ar trebui să folosim uh, regulile actuale. După regulile actuale nu putem să obligăm Ikea să vină, dar uh, sunt niște reguli uh, nescrise când eu când... Uh, invit pe cineva, când vine la mine acasă cineva care nu-mi convine, pot să-l dau afară. Așa trebuie să procedăm și noi cu lobiștii, pentru că nu putem, pe de o parte, să stăm cu ei la discuții pe canapea și uh, în rest să ne facem că nu vedem că ei nu vin când îi chemăm. Și aici nu sunt de acord cu colegul Messerschmidt. Eu cred că e important uh, ca mandatul nostru să fie prelungit sau uh, poate că sunt într-o uh, într-o uh, poziție minoritară, pentru că noi suntem o, ar trebui să devenim o comisie de anchetă, cred eu. Și asta se spune clar și în raport. Dacă am vrea să avem mai mult curaj, pentru că discutăm despre anumiți actori economici care încalcă regulile și nu-i numim, de exemplu Cooper. eu cred că ar trebui să-i numim. Și cred că ar trebui să ne limităm la unele domenii în care uh, Raportul se referă la ceea ce a anunțat Comisia, de exemplu, baza comună consolidată de impozitare. Este important să avem acolo o uh, numire formală în ceea ce privește fondul economic și să nu mai tot amânăm consolidarea uh, nu are sens ca această consolidare să aibă loc abia după ce întreprinderile reușesc să-și aranjeze treburile să meargă peste granițe. Și în ultimul rând, dacă Comisia face aceste lucruri intenționat, noi trebuie să fim mai ambițioși și e valabil și pentru schimbul de informații. Foarte mulți experți din domeniul financiar ne-au confirmat că nu ar fi niciun fel de problemă ca acest schimb de informații să devină perfect transparent. Nu e vorba de niciun fel de secrete comerciale relevante, e vorba de un uh, schimb de informații la care noi nu avem acces pentru că ministrii de finanțe au negociat tocmai pentru că să nu avem acces pentru că țările lor au de profitat uh, din această procedură. Și cred că aici este o linie roșie și e important uh, ca raportarea pentru fiecare țară să fie ancorată și în directiva privind protecția investițiilor iar denunțătorii trebuie să fie protejați, nu ajunge protecția prevăzută actualmente. Și încă o altă linie roșie pentru noi este ca impozitarea maximă să fie uh, ancorată în raport. Va trebui ca după lux LuxLeaks să se stabilească o impozitare maximă în Europa. Mulțumesc. Mulțumesc, Fabio Filip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Cred că Eliza Ferreira și Mihail Toiler ne-au arătat că se poate întocmi un raport care are un conținut adevărat, care este ambițios, care are o abordare care depășește partidele, pentru că avem reprezentanții a două partide, unul la stânga, unul la dreapta eșichierului, în orice caz, va trebui să prezentăm raportul celorlalte grupuri politice în spiritul uh, raportului Tyson în legătură cu uh, baza consolidată comună cu privire la societății din mandatul precedent. Și cred că chiar putem face acest lucru, deci să păstrăm conținutul raportului și deci uh, aspirațiile sale și să obținem o, un sprijin cât mai vast în Parlament. Sperăm că o vom face. În ceea ce privește procesul acum. Uh, Uh, disprețul cu care au răspuns companiile. Sigur că nu erau obligate să ne răspundă la întrebări, dar nici noi nu suntem obligate să, să le primim. Deci dacă vor uh, să rămână în afara uh, lumii noastre, foarte bine, așa să facă. Faceți, ați făcut bine că ați scris scrisoarea de care vorbeați. În ceea ce privește documentele, nu din întâmplare am uh, cerut înființarea unei comisii de anchete, pentru că o astfel de comisie are competențe mai, stri, mai, mai puternice uh, decât o comisie specială. Uh, în, cu acordul tuturor am uh, transformat această comisie într-o comisie specială și cred că noi cu toții trebuie să nu ne lăsăm călcați în picioare de către uh, disprețul, și nu găsesc alt cuvânt, disprețul cu care ne tratează anumite state membre pentru că Consiliul și, într-o anumită măsură, și Comisia Europeană se ascund uh, în spatele acestui dispreț. E o atitudine cu totul condamnabile. Într-adevăr, nu trebuie să uh, amânăm raportul. Cred că, într-adevăr, putem uh, veni cu propuneri ambițioase, dar, pe de altă parte, în ceea ce privește răspunderea, în ceea ce privește. Uh, Uh, felul în care întreprinderile fraudează sau fac evaziune fiscală, uh, trebuie să primim accesul la documente. Nu e vorba doar de uh, demnitate instituțională aici, ci miza e capacitatea noastră de a ne îndeplini misiunea. Deci, încă o dată, trebuie să fim puternici, trebuie să prelungim lucrările comisiei noastre atât timp cât nu vom fi primit acces la documente. În ceea ce privește raportul în sine, m-am exprimat deja, nu o să trec în uh, revistă uh, tot ce am uh, spus în legătură cu propunerile noastre, cred că putem într-adevăr să precizăm solicitările care să ne permită uh, să trecem de la această concurență fiscală între statele membre, să obținem mai multă cooperare uh, Sigur că în ceea ce privește protecția denunțătorilor mai avem multe de făcut, ne aflăm în situația de față, e pentru că uh, bărbați și femei uh, temerari și temerare au făcut ce au făcut și acum uh, sunt pe băncile tribunalelor, iar companiile își fac treburile cum vor. Deci, încă o dată, trebuie să îi protejăm pe denunțători, să mm, voi avea propuneri, dar nu le voi face acum, le voi transmite în scris. Mulțumesc! Într-adevăr, vom avea ocazia să aprofundăm împreună toate aceste importante. Marco Țani, în numele grupului FTD. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, repet uh, foarte rapid uh, concepte prezentate deja de colegi. Sigur, noi, în calitate de comisie, în calitate de unica uh, instituție aleasă direct de cetățeni, trebuie să reacționăm și trebuie să explicăm și în afara zidurilor noastre eh, cu ce dificultăți ne-am confruntat pe eh, durata îndeplinirii mandatului nostru. Dificultăți care nu au provenit doar de la factori externi, cum ar fi multinaționalele, desigur. Acum nu putem noi obliga multinaționalele să vină în fața noastră, e, e și asta adevărat, însă dificultăți am întâlnit și din partea instituțiilor europene și ale statelor membre, care în multe cazuri nu ne-au permis uh, să ne îndeplinim mandatul în mod uh, corect și punctual. Cred că aceste fenomene sunt cauzate uh, de faptul că toate forțele politice și toți membrii acestei comisii s-au implicat într-adevăr în această muncă și cetățenii cred în munca pe care o facem noi. În ce privește multinaționale, e adevărat că poate că nu avem temei juridic necesar pentru a acționa în justiție împotriva lor. Însă eu cred că dincolo de o acțiune legislativă, trebuie să facem ceva cu semnificație politică, să spunem acestor persoane, noi suntem o instituție serioasă, comisia noastră face o muncă foarte importantă și nu vă puteți permite să ne tratați astfel și pur și simplu să arătați lipsă de respect față de comisia noastră. Deci, eu cred că ceva trebuie să facem ca să uh, demonstrăm că nu pot așa să-și bată joc de noi uh, cu impunitate și cred că majoritatea colegilor e de acord cu această abordare. Sigur că în legătură cu eventuala prelungire a mandatului nostru, e adevărat, noi trebuie să respectăm un termen și e corect așa, vom prezenta la timp și vom vota acest raport uh, în conformitate cu termenul acordat, însă uh, lucrările acestei comisii pot continua putem să le dăm urmare, putem să ne gândim, de exemplu, la adăuga elemente la acest raport, pentru că e o temă extrem de importantă. Acum, în ce privește conținutul, l-am discutat deja. Așadar, foarte rapid, voi trece în revistă care vor fi liniile de bază, cel puțin pentru grupul meu, în primul rând. Tocmai eh, din cauza acestui comportament și barierelor, bețelor care ne s-au pus în roate din partea statelor membre, ba chiar de către comisie câteodată, uh, deci, trebuie să facem o referire clară în raport la responsabilitățile politice uh, și cine anume ne-a pus bețe în roate și cine ne-a creat dificultăți în îndeplinirea mandatului nostru. Cred că e necesar și sper că astăzi cu președintele Comisiei Juncker și cu domnul comisar Moscovici Vom avea ocazia să vorbim despre acest subiect. Uh, în rest, sigur că vom depune propriile noastre amendamente și sper să găsim un compromis de calitate între toate grupurile ca să avem și un rezultat final de calitate. Mulțumesc! Merci, uh, mon cher coleg. Mulțumesc! Aș dori să vă spun că deocamdată, în ceea ce privește Ministerele de Finanțe, poate că vă amintiți că am scris, pe de o parte, uh, președinției Luxemburgului deocamdată, atunci era vorba uh, de Lituania, acum uh, suntem în contact cu președinția luxemburgheză. Așa apoi am scris miniștrilor de finanțe din statele membre pentru a le pune întrebări în ceea ce privește conținutul legislației cu privire la impozitarea profiturilor companiilor și practicile administrative. Deocamdată nu am primit răspunsuri de la Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca și Slovenia. Italia ne-a trimis răspunsul chiar în această dimineață. În urma reuniunii de, de precedente, în urma deciziei coordonatorilor, am abordat miniștrii din aceste țări. Italia ne-a trimis răspunsul, deci, și aș mai adăuga că în 22 septembrie, în conformitate cu ce am prevăzut înainte de vacanța de vară, și a trebuit să amânăm ședința noastră datorită crizei din Grecia pe atunci, însă în 22 septembrie vom avea o audiere cu uh, ministrul luxemburghez, președintele Gramenia, care ne va aduce răspunsuri orale în completarea răspunsurilor uh, în scris și cei patru miniștri, deci din Germania, Franța, Italia și Spania. Și sper că, între timp, vom primi răspunsuri și din partea țărilor care încă nu ne-au trimis aceste răspunsuri. Dacă nu, va trebui să uh, îi uh, identificăm pe vinovați profit uh, de ocazia pe care mi-o oferă faptul că suntem transmiși pe internet, să le transmit mesajul oral acum. Mortan, doriți să faci uh, o glumă, cred, în stilul dumneavoastră caracteristic. Da, o mică întrebare pe care o adresez uh, colegilor. Știți că aici avem principiul legalității. Aș dori să înțeleg bine. Deci, dacă majoritatea a hotărât uh, să pedepsim companiile care nu uh, ne-au răspuns. Vom proceda la fel și cu guvernele dacă ele uh, vor fi pedepsite? C'est également sur le, sur le, sur le même... În ceea ce privește accesul lobiștilor. Filip, la aceeași întrebare. Îi răspund colegului. Cred că e o, un comportament tipic E vorba de familii politice care pun pe picior de egalitate democrațiile și companiile. Ca și când un stat ar fi la același lucru cu o companie. Domnule Messerschmidt, în ceea ce mă privește, eu sunt întâi și întâi un democrat. Eu, în timp de 22 de ani, am lucrat într-o companie, nu știu dacă ați făcut la fel. Uh, um, sta, cred că există o anumită ierarhie și nu le-aș pune pe același picior de egalitate. Da, așa este, spune președintele. Dar totuși, domnul Messerschmidt are dreptate, pentru că, într-adevăr, la ședința coordonatorilor am spus, am spus și la începutul ședinței, deci la Comisia Coordonatorilor am hotărât să sesizăm Comisia AFCO în ceea ce privește relațiile cu celelalte instituții și în legătură cu felul în care Parlamentul trebuie să primească de la celelalte instituții uh, documentele uh, de care are nevoie pentru activitățile sale și care, în virtutea dreptului comunitar, trebuie să uh, trimită la, uh, să se ducă la transparență între instituții. Vă propun să punem capăt acestei dezbateri foarte interesante în ceea ce privește comparația filozofică între companii și stat și vă propun să dăm cuvântul ultimului raportor din umbră și, eventual, după aceea vom continua cu dezbaterea. Domnul Hanemans din partea grupului NE, ENF, dacă este în sală. Dacă nu e, nu este în sală. Atunci îi dau cuvântul lui Fabio. Doriți să spuneți ceva în legătură cu acest schimb de replici? Ich wollte Herr Messerschmidt nur da, voiam doar să-i fac o recomandare domnului Messerschmidt dacă intenționează să depună un astfel de amendament să se gândească că unele state membre, ca Regatul Unit sau altele, dacă nu și asumă răspunderea, să știți că eu vreau să-l susțin dacă vrea să propună să le retragem badge-urile. Bien. Oui, mon cher collègue. Ja chciałbym zadać pytanie panu Tojorowi do jego wypowiedzi, jeżeli pan... Da, vă rog, aș dori să adesez o, o întrebare domnului Toyer, dacă îmi permiteți. Da, atunci când ați uh, luat cuvântul. Ați vorbit despre statele membre care, uh, prin politica fiscală pe care o adoptă, încearcă să atragă pe teritoriul lor anumite firme și companii. Am impresia că n-ar trebui să criticăm așa pur și simplu asemenea tentative, deoarece, la urma urmei, E vorba de competențele suverane ale statelor membre în acest caz. N-am văzut, uh, de exemplu, că Luxemburgul încearcă să atragă uh, și el companiile, însă să aibă doar sedii fictive acolo. Deci stabilesc sediul principal acolo, însă nu și producția. E o, situație, e o situație diferită față de statele care încearcă într-adevăr să atragă întreprinderile inclusiv cu activitatea de producție. Noi, uh, sigur, uh, spunem că impozitele trebuie plătite în țara unde se efectuează activitatea de producție. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Ne mai rămân uh, aproximativ 10 minute, așadar uh, m-aș ruga raportorii să tragă concluzia. Mihail, mai întâi pentru că i s-a adresat o întrebare și apoi Eliza. Vă rog, dar um, rapid dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să mă limitez la acea întrebare care mi-a fost adresată direct Într-adevăr, unul din rezultatele muncii comisiei noastre este că experții arată că aceste lacune au apărut din cauza legislației fiscale ex excesiv de complexe la nivel național. Nu se pune problema dacă legislația fiscală națională e bună sau proastă. Dacă noi nu vrem ca unii uh, inventivi să fie bine consiliați și să folosească aceste lacune, dacă vrem să ca, ca să-și uh, dacă nu vrem să le permitem și dacă alte întreprinderi nu își permit să plătească astfel de consilieri pentru a abuza de aceste lacune, problema există. Mie nu mi se pare corect uh, să nu existe o concurență, să se întâmple așa ceva, nu este o concurență fiscală uh, loială și eu cred că trebuie să acționăm. Trebuie ca în Uniunea Europeană să avem realmente o piață internă și de asemenea și în alte situații, în uh, întreaga OCDE, pentru că în uh, cadrul pieței interne avem libertatea de capital, și statele și-au pierdut astfel dreptul de a impozita veniturile la sursă, adică acolo unde se produce valoarea. Și de aceea cred că este necesară și uh, foarte uh, rezonabilă o impozitare minimă armonizată în Uniunea Europeană pentru întreprinderi. Mulțumesc, Eliza. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că am avut o dezbatere utilă, interesantă și concluzia uh, pe care aș putea să o trag eu este că există suficiente elemente de convergență aproape totalitatea grupurilor politice uh, ar putea găsi un element uh, comun în jurul acestui raport, așadar, sigur, respectând diferențele dintre diversele grupuri politice, Eh, eu eh, mi-aș dori să găsim esențialul și am mai făcut-o și în alte ocazii. De exemplu, raportul Tyson, acolo a fost o ocazie în care ne-am arătat capacitatea de convergență pentru a transmite un mesaj foarte clar eh, din partea Parlamentului, care a reprezentat al cetățenilor europeni, un mesaj ferm, hotărât, pentru a accelera agenda Uniunii Europene în domeniul de care ne ocupăm noi. Pentru că Uniunea Europeană e un proiect în construcție, nu este uh, ceva terminat. Și noi ne aflăm într-o fază în care, iată, din nou lipsește acel impuls atât de necesar. Uh, trebuie să avem încă o piatră de temelie a uh, construcției edificiului european. Și în acest uh, moment, cu globalizarea capitalelor, e insuportabil din punct de vedere politic ca povara să cadă pe umerii IMM-urilor care nu pot suporta această concurență fiscală. E o chestiune ce ține de justiție, dar fără ea nu poate funcționa democrația. De aceea Parlamentului nostru îi revine exact acest rol, anume să fie capabil să găsească punctul de uniune între diversele grupuri și să transmitem celorlalte instituții acel impuls politic necesar pentru a face pași înainte în acest domeniu. De aceea sper că ceea ce am reușit uh, noi, cei doi coraportori, dincolo de diferențele noastre politice, să reușească întregul Parlament, ca să avem o bază lărgită de susținere și Parlamentul European să reușească să um, dea acel impuls, pentru că e necesar uh, să acționăm urgent. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, nimeni nu a mai cerut cuvântul, așadar, vă propun acum să suspendăm lucrurile noastre dar haideți să ne întoarcem în sală cât mai curând posibil după votul din plen ca să continuăm reuniunea după program. Și acum suspendăm reuniunea.